Vă rog să luați loc. Astăzi trebuie, ne-am exprimat uh, vederele, viziunile despre acordul economic comercial cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Canada. Procedura a fost foarte lungă. Au fost uh, niște obstacole cu care ne-am confruntat uh, pe acest drum. Credo che sia stato. Cred că am uh, auzit și punctele de vedere opusă. Este un parlament în care acționează transparența, dar uh, regulile trebuie să fie respectate de toată lumea. Foarte multă lume și-a exprimat punctul de vedere, mulți s-au opus, mulți cetățeni au demonstrat uh, în fața Parlamentului și-a exprimat astfel punctele de vedere, dar important este să ascultăm regulile și să respectăm și ideile celorlalți. Parlamentul trebuie să fie un jucător, iar angajamentul meu este să mă asigur că hotărârile luate de Parlament permit uh, Parlamentului să fie în centrul activității politice, astfel încât cetățenii pe care îi reprezentăm să știe că reprezentanților le apără interesele. Ca de obicei, eu nu voi vota, nu pentru că nu am idei personale, ci pentru că, după părerea mea, poziția președintelui trebuie să fie o poziție, uh, să, fie, să coincide cu poziția adoptată de Parlamentul European. Să trecem acum Domnul Carver, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un vot controversat și ar fi bine să detensionăm atmosfera. Majestatea sa, regina, și-a uh, sărbătorit uh, jubileul de safir, deci ar trebui să ajutăm respect față de majestatea sa, mai ales uh, cei din țările Commonwealth-ului, din Malta și din Cipru, vă rog. Mulțumesc! Ok, doamna Valenciano. Am depus o întrebare, domnule președinte, pentru că n-am înțeles foarte bine. Deci am depus o întrebare. Dumneavoastră nu veți vota astăzi sau nu veți vota niciodată? N-am înțeles foarte bine. Ca vicepreședinte, N-am votat și nu voi vota nici în momentul în care sunt președintele unei sesiuni. Este alegerea mea personală, aș putea să votez. Dar cred că poziția președintelui trebuie să fie identică cu poziția adoptată de Parlamentul European. Am primit de la grupul PPE o cerere de uh, a numi pe cineva într-o delegație. Această numire va fi inclusă în procesul verbal. Dacă nu sunt obiecții sau comentarii înainte de adoptarea procesului verbal, această numire va fi considerată adoptată. Este vorba de numirea dom- pentru delegația adunării parlamentare paritare ACP, eh, dom-